Uh, exprimate deja. După cum s-a spus în Madrid de la 17 septembrie, orice soluție trebuie să fie condusă de către Libia. Toate formele de interferență internațională trebuie să fie respinse în mod ferm. Nu există nicio soluție militară la criza actuală și dialogul național trebuie să fie inclusiv. Există și nevoia unei coordonări sporite printre toți partenerii noștri pentru a putea atinge acest obiectiv, iar Uniunea Europeană trebuie să se concentreze acum pe o susținere uh, puternică a celor care uh, acționează în această regiune. Uniunea Europeană trebuie să includă așadar și susținere practică pentru misiunile la fața locului, care s-au oferit deja, să coordoneze angajamentul politic la nivel cel mai înalt cu interlocutorii din Libia și cu actorii regionali. Am menționat uh, conferința de la Madrid din 17 septembrie, reuniunea pe tema Libie organizată de SUA și ONU și așa mai departe. Și uh, voi de un dialog cu vecinii și cu actorii din regiune pentru a putea încerca să dezexacerbăm uh, diviziunile actuale. Trebuie să încercăm să vedem și care sunt posibilitățile de folosire a sancțiunilor împotriva celor care pun în pericol pacea și care pun în pericol de asemenea și uh, perioada de tranziție foarte um, fragilă. Rezoluția UNCHR a încercat să extindă deja acțiunile existente și uh, vom continua în acest sens și din partea comunității internaționale care a reacționat momentan uh, la regimul anterior. În ceea ce privește rezoluția Parlamentului pe care am menționat înainte, prima prioritate, atât pentru Libia, cât și pentru comunitatea internațională, este să se ajungă la un uh, acord de încetare a focului, pentru ca toate părțile să se implice într-un dialog inclusiv național. Ansmil a cerut un prim dialog între părțile implicate în conflict pe 29 septembrie, deci uh, săptămâna viitoare, obiectivul acestei reuniuni uh, fiind să se stabilească reguli de bază pentru uh, lansarea unui nou proces politic. Detaliile acestei reuniuni nu sunt încă însă definite, însă Uniunea Europeană, sub conducerea ONU, este gata să contribuie la susținerea acestui proces care trebuie să fie platforma de lansare pentru a putea să relansăm Libia pe calea care trebuie. Aceasta este prima și cea mai importantă prioritate din acțiunea noastră, să ajungem la un uh, acord de încetare a focului, la o masă rotundă care să stabilească aceste reguli de bază. Renunțarea la violență, la mixtiune internațională și crearea condițiilor pentru ca acest plan de tranziție să fie condus de către Libia cu acordul tuturor părților și ale grupurilor uh, politice și uh, ale uh, actorilor din Libia. Mulțumesc! <coughs> Domnul Teanăc. Vreau, nu, mai întâi aș dori să-l rog pe domnul John Rock, care se ocupă de Iran și Irak și de peninsula arabă, să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, voi fi și eu la fel de succint. Evenimentele din ultimele 48 de ore au fost dramatice, cu peste 100 de mii de refugiați curzi sirieni care au ajuns la granița turcă și cu începerea bombardamentelor din partea SUA în Siria. Cred că de când, fiind dat că suntem foarte limitați uh, în ceea ce privește timpul, trebuie să spunem că trebuie să fim pregătiți pe termen lung pentru a combate aceste probleme grave. Vreau să menționez aici câteva elemente ale contribuției Uniunii Europene ca răspuns la criza din Siria. În primul rând, este evident că criza din Siria și din Irak seamănă, crizele acestea două, dar există și foarte multe diferențe și trebuie să ținem cont de acest lucru atunci când ne dezvoltăm un răspuns. Cred că putem să vorbim în cinci categorii în ceea ce privește reacția noastră. În primul rând, există nevoia de a izola ISIS, apoi uh, să încercăm să blocăm uh, și uh, luptătorii externi străini care luptă împotriva jihadiștilor și să împiedicăm întoarcerea lor uh, în țara noastră. Granițele acestei uh, părți ale lumii este, sunt foarte neclare. Uh, traficul de petrol, care este un element principal al veniturilor pentru ISIS, a fost în continuare perpetuat și nu s-a inventat acest proces de către ei, de către ISIL, dar s-a, a fost acceptat ca atare și preluat. Este foarte dificil de aceea de combătut pentru că sancțiunile noastre nu sunt făcute pentru a-i uh, lovi pe mici operatori care pot să fie implicați în fraudele de petrol, în furtul acestora de la, de la actorii trecându-l peste graniță pentru a-l vinde în alte părți ale lumii. Pe lângă încercarea de a limita așadar și de a crea un cordon sanitar pe lângă în jurul ISIL, există și măsuri, măsuri militare care au început în Irak cu susținere internațională și uh, acum uh, aceasta se întâmplă și se întâlnesc și în Siria. Se, ceea ce am văzut în ultimele zile arată că este foarte dificil să luptăm numai pe un singur front sau uh, luat măsuri și din cauza fluxului de refugiați care mm, a plecat din Siria, care arătase de fapt și incabilitatea ISIL de a face pași înapoi de la teatrele de operațiuni unde sunt atacați și unde sunt uh, împinși către graniță și de a se duce capacitatea de a se muta în altă parte. Dificultatea în răspunsul militar este că, cel puțin în Irak, există un partener care a cerut ajutor internațional și cu care putem să colaborăm. În Siria însă nu este cazul și regimul Assad nu este un partener pentru Uniunea Europeană în acest efort. Mai există și alte probleme, pentru că Armarea oricui în Orientul Mijlociu este o mare provocare. Foarte multe din uh, statele membre sunt uh, implicate în oferirea de arme pentru curzi. Trebuie să fim uh, foarte conștienți de faptul că pe termen lung trebuie să găsim o soluție la această problemă. Am vorbit despre izolare, despre răspunsul militar, dar există și un răspuns politic. Criza nu a venit de nicăieri. A existat uh, încercări de marginalizare a comunității sunite, și comunitatea este conștientă de faptul că trebuie să acționeze într-o manieră inclusivă pentru a încerca să combată fricile de alienare a unei mare părți a societății. Unul din testele cu care ne vom confrunta pe viitor va fi numirea ministrului de interne, care în continuare așteaptă să se formeze guvernul împreună cu Ministerul, Ministrul Apărării și uh, toți irachenii vor vedea care va fi această alegere, se vor uita atent pentru a vedea ce le aduce viitorul. În ceea ce privește răspunsul politic, trebuie să fim îngrijorați, cred eu, și trebuie să nu uităm că pentru suniți și triburile sunite care s-au uh, aliat în mod uh, tactic cu ISIS, în această insurgență există riscuri de a trece de partea guvernului și că nu este un proces uh, foarte simplu. Există riscuri uh, fizice, dar și riscuri politice pentru persoanele care încearcă așa ceva. Trebuie să nu uităm că este important de asemenea să lucrăm cu partenerii regionali. Trebuie să avem grijă să nu se înțeleagă răspunsul nostru ca un răspuns al vestului împotriva populației Irakului și Siriei, dar partenerii regionali și au agenda proprie și dificultăți. Există tensiuni regionale între Arabia Saudită și Iran, de exemplu, și între Turcia și Arabia Saudită, care trebuie să fie considerate și trebuie să lucrăm cu partenerii noștri pentru a depăși aceste tensiuni și rivalități astfel încât să putem avea un răspuns comun. Voi încheia aici și sunt gata să vă răspund la întrebări, bineînțeles, dacă sunt întrebări care să rezulte din această prezentare. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Am patru colegi scriși la cuvânt, pe scurt, pentru că această dezbatere poate să continue și după ora 15, când vom vorbi despre Gaza. Nu putem uh, să discutăm acum prea mult, pentru că în 10 minute trebuie să fim în cealaltă sală de comisie. Dau cuvântul mai întâi domnului Donjon. Mulțumesc, domnule președinte. E vorba de izolarea acestui formațiuni teroriste statul islamic printr-o intervenție militară. Foarte bine. Nicio problemă. Dar ce facem cu celelalte grupuri? Pentru că observăm că celelalte grupuri teroriste, mai ales frontul al nostru, uh, încep să se agite din nou. Să nu uităm ultimele atacuri împotriva Libanului cu uh, răpiri de soldați uh, libanezi uh, uh, și uciderea acestora, dar nu de statul islamic, ci de al-Nusra. Deci, atenția mass mediei uh, acordată statului islamic este legitimă, dar în acțiunile noastre nu trebuie să uităm că în Irak și uh, în Siria mai ales, um, există și alte grupuri teroriste la fel de periculoase, pentru că al nostru are o strategie um, de extindere internațională mult mai marcată decât statul islamic. În al doilea rând, vorbiți despre cooperarea cu statele din regiune, care este într-adevăr fundamentală, dar eu mă întreb în legătură cu Turcia, țara candidată la aderarea la UE. Știu că negocierile cu Turcia sunt haotice, dar totuși toate statele candidate au anumite obligații în ceea ce privește convergența politicilor externe cu cea a Uniunii Europene. În acest dosar privind statul islamic și amenințarea teroristă, poziția Turciei nu este chiar apropiată de a noastră. Deci ce facem în relația cu Turcia pe acest subiect? Deci nu din punctul de vedere al statelor membre, ci al Uniunii Europene în sine. În al treilea rând, care este situația la nivel intern în Uniunea Europeană legătură cu consultările sau armonizarea legislației noastre antiteroriste. Franța, în momentul de față, sa își uh, revizuiește legislația antiteroristă pentru uh, a vedea care pot fi acțiunile juridice posibile împotriva candidaților, celor care doresc să plece, să, face, să facă jihadul statele Uniunii Europene au strategii și legislații care ar trebui să fie convergențe, la ce nivel, convergente la, la ce nivel? La nivel interguvernamental, la nivel de comisie, există uh, consultări pentru a, exista, pentru a avansa pe această cale a convergenței și a armonizării? Mulțumesc, domnule președinte, în legătură cu Libia, care devine un eșec. Uh, deși la alegeri s-a arătat clar că există puțin sprijin pentru grupările islamiste, dar brutalitatea lor și campaniile lor de uh, execuții, cum ar fi cea de anul uh, de săptămâna trecută a unui blogger de 19 ani, um, ne îngrijorează mult, la fel de mult ca și acțiunea ISIS din Irak pentru că acum riscăm uh, să avem în vecinătatea noastră sudică un uh, stat controlat de islamiști. Să nu uităm Qatarul, care este un investitor major în multe state membre. Această țară îi armează pe islamiști. E aproape foarte clar acest lucru. Putem, poate Uniunea Europeană să facă mai multe uh, pentru a contracara acțiunea acestei țări în legătură cu Siria, Iran și Irak. Uh, Având în vedere amenințarea ISIS în zonă și faptul că majoritatea luptelor din jurul Cabanii a fost, uh, a fost realizată de forțele kurde, are Uniunea Europeană de gând să revizească statutul PKK sau uh, a uh, organizații similare din Siria și în legătură cu Turcia um, Erdogan uh, va intra în luptă împotriva organizației ISIS, având în vedere că acum câțiva ani serviciul secret turc a sprijinit ISIS și a permis chiar luptătorilor ISIS să se odihnească în orașele de frontieră din Turcia. Gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac uh, referire la Libia pentru că în legătură cu Siria și Irakul sunt de acord cu colegii. Sincer să fiu, am citit declarațiile ISIS care nu au nicio legătură cu realitatea de pe teren. Sunt uh, litanii, sunt tot felul de intenții care nu au nicio legătură cu ce se întâmplă pe teren. Cel mai bun exemplu este această man mantră în legătură cu rolul fundamental al femeilor care joacă un rol atât de important în tranziția în Libia. Sincer, ce legătură are acesta cu realitatea? În aliniatul 14 vorbim despre proliferarea armelor care intră în Libia. Oricine știe ceva despre Libia știe că nu primește arme, exportă arme. Hufra, Camun, Catun, Mursuc și așa mai departe, și um, sudul țării, uh, să știe că acestea sunt un uh, butoi de pudră. Uh, armele merg de acolo în Darfur, în uh, Sudan, în Niger, în Mali, sunt exportate în tot felul de locuri din lume. Deci dacă vorbim despre proliferare, nu e, dacă spuneți acest lucru, habar n-aveți ce se întâmplă în Libia. În Libia nu există un guvern. Există un guvern simbolic la Tobruk, care este uh, protejat. Uh, există și alt guvern la Tripoli, un parlament, dar nici, nici guvernul, nici parlamentul nu au nicio legătură cu situația uh, reală de pe teren. Deci, adevărul este că în Libia există o serie de interese tribale și uh, tot felul de traficuri. În acest document nu se spune deloc faptul că în sudul Libiei, regiunea Hun, aceasta este o zonă deschisă, e vorba de două treimi din sudul Libiei, de unde trec tot felul de traficuri spre Niger și alte țări. Sunt folosite anumite trecători și coridorul central, de exemplu, în zona Curcu um, pentru aceste traf- tipuri de trafic. Um, există terorism islamic în Nigeria. Să nu uităm că Boko Haram are legături cu aceste traficuri. Organizația Boko Haram, care ne preocupă foarte mult, au, să nu uităm că au uh, răpit sute de fete și femei. Au fost, este o organizație care a fost activă ani de zile și ne-a preocupat de multă vreme Ați vorbit despre negocieri, părți la negocieri. Aceste părți trebuie să aibă un interes să negocieze, trebuie să înțeleagă ceva. Să nu uităm că un alt, um, un alt element de interes este exportul de petrol. Uh, A cere guvernului libian uh, să impoziteze uh, exporturile de petrol este ca și cum uh, ați cere marea cu sare. Nu se poate. Uh, cineva trebuie să controleze aceste, uh, acest transport. E vorba de volumul mari de camioane care, de contrabandă care trec granița înspre Turcia. Deci e vorba de volumuri foarte mari de contrabandă. Uh, care sunt, este subvenționată și de, sau subvenționează și comerțul de petrol. Domnule președinte, mă voi opri în curând. Președintele, dimineața ați vorbit, ați vorbit 10 minute, acum încă 5. Eh, colegii doresc să ia cuvântul. Domnul Liți are cuvântul. Plinimente, senior. Da, dar în, închei doar spunând domnul Brock. Um, nu, vă întrerup. Are cuvântul doamna Aliu Marie. Merci, monsieur président. Mulțumesc, domnule președinte. Două observații pe scurt. Mai întâi, în legătură cu Libia și rivalitățile dintre diferitele triburi din Sud, uh, există de secole, dar astăzi se bazează mai ales pe distribuirea inegală a bogăților în Libia, mai ales a veniturilor din petrol. Dincolo de tot ce se poate spune în legătură cu alte aspecte, acesta este un element major. Deci ce propunem noi dacă dorim să intervenim cu adevărat pentru a reglementa împărțirea acestor venituri? În legătură cu Irakul și Siria, eu sunt de acord că trebuie izolat statul islamic, Daesh ca, pentru că acesta să nu aibă acces la arme, pe, deci să încercăm să uh, împiedicăm sosirea uh, celor care doresc să facă jihadul care ar veni din țările noastre. Dar cred că e nevoie de relații cu Liga Arabă. Să nu uităm că în conflict în această regiune, Liga Arabă are un rol important prin masă, dar și prin faptul că din ce în ce mai des Conducătorii diferitelor state se tem de Liga Arabă și țin cont deci rezoluțiile ei. De aceea este indispensabil ca poate într-un mod mai deschis decât astăzi diferitele state, nu doar vecine ca Turcia, ci și diferitele state arabe mai îndepărtate să participe cu adevărat la condamnarea um, statului islamic sau care la acțiunea împotriva acestuia. E important pentru noi pe viitor să, ca musulmanii moderați să se opună integriștilor. Numai astfel vom uh, putea încerca să câștigăm această luptă care cu siguranță va continua ani de zile. Uh, și cred că în toate intervențiile noastre, cred că trebuie să facem distinție între musulmanii moderați de cei extremiști, integriști și teroriști. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Vă propun ca ceilalți colegi care s-au înscris la cuvânt să ia cuvântul la ora 15 ca prim punct pe ordinea de zi. Sunteți de acord? Pentru că deja am depășit cu 20 de minute și trebuie să mergem la control bugetar. Doamna Lozing și așa mai departe, domnul Castaldi și ceilalți colegi au cuvântul la ora 15 fix. Mulțumesc! Please, a few of you should come. Vă rog să veniți măcar câțiva. Nu mă lăsați singur cu doamna Gresle.